cu cea de statutul de deputat în Parlamentul European. Bun venit noilor colegi! Colegul Seribi mi-a comunicat de asemenea că va adera, că a aderat la grupul verzilor. Autoritățile competente din Ungaria m-au, mi-au comunicat că domnul Janos Ader